comunicare. În consultări cu uh, grupurile politice se propun următoarele modificări ale ordinii de zi pentru miercuri. Ultima, ultimul punct de pe ordinea de zi prevedea astăzi o Um, dezbatere cu Comisia și uh, Consiliul în ceea ce privește avertizorii. Va fi doar o declarație a Comisiei în acest sens. Și pentru joi, votul pe raportul doamnei Sarnez în ceea ce privește măsurile pentru Republica Tunisia uh, va fi adăugată pe voturile de joi. Dacă există obiecții, Văd că nu este cazul. Atunci se consideră adoptate aceste modificări și trecem la vot. Ähm, Dragi colegi, nu este vorba de un amendament oral, ci de o propunere de modificare a ordinii de zi. But, no, please, colleagues, I can see that there are objections. Văd că sunt obiecții. Am luat notă de ele, ceea ce înseamnă că va trebui să votăm modificările propuse la ordinea de zi. Și vă întreb așadar cine este pentru modificările la ordinea de zi, așa cum au fost propuse, împotrivă, abțineri, aceste modificări se adoptă. Mulțumesc!